vous propose que nous... Bună ziua, dragi colegi! Putem începe lucrările noastre. Având în vedere că președintele Leinen nu este prezent, voi prelua eu președinția pentru această după masă. Adoptăm ordinea de zi cu trei schimbări. La punctul 5 și anume protocolul adițional la acordul de cooperare pentru protecția coastelor și apelor din Atlanticul de Nord-Est împotriva polorii. Un raport prezentat de doamna Rosbach. Acesta va fi studiat uh, miercuri dimineața, 2 decembrie, la sfârșitul dimineții și anume la punctul numărul 17. În al doilea rând, votul în ceea ce privește proiectele de investiții pentru infrastructurile energetice este amânat la, până la următoarea întâlnire și aceasta pentru că va intra în vigoare tratatul de la Lisabona. Și o ultimă schimbare la punctul 14 și anume securitatea provizionării cu gaz, domnul Sonic, aceasta va fi uh, discutată la punctul 13, la punctul 13 va deveni punctul 14, deci asta pentru 1 decembrie. Deci cu aceste trei modificări vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu ordinea de zi astfel schimbată. Există obiecții? Nu? Mulțumesc. În al doilea rând, Interpretarea este disponibilă în toate limbile, cu excepția estonei și letonei. Un al treilea punct. Vreau să vă anunț conferința care va avea loc pe 3 decembrie, deci vineri dimineața la ora 10. Joi, mă scuzați, spune președinta, la ora 10 dimineața. O conferință susținută de premiul Nobel, domnul Pașceauri, în legătură cu schimbarea climatică și politica alimentară. Este o conferință care este deschisă pentru toată lumea, între orele 10 și 12 jumate. Președintele Lainel va participa și cei care doresc de asemenea să participe sunt bineveniți. Aș vrea acum să vă rog să aprobăm procesele verbale ale reuniunilor din 5-6 octombrie, 19 octombrie, 3-5 noiembrie. Există observații în legătură cu aceste procese verbale? Nu? Vă mulțumesc! Primul punct pe ordinea de zi în această dupămasă este un schimb de opinii cu domnul director general, domnul Filip Love, care se află aici alături de mine în legătură cu comportamentul antitrust în sectorul farmaceutic. Domnule director, vă dau cuvântul și după aceea vom avea o dezbatere pe această temă. Vă mulțumesc! Thank you very much, uh, Madam President, and uh, thank you for inviting me to today's... Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că m-ați invitat la această ședință și vă voi uh, prezenta unele uh, direcții uh, privitoare la politicile din sectorul farmaceutic. Acestea au rezultat din investigația sectorială condusă de noi. Este vorba, în primul rând, de asigurarea medicamentelor uh, la prețuri acceptabile pentru pacienți. Aceasta este marea provocare și o altă provocare este uh, să coordonăm uh, serviciile cu Digi competiție, concurență Credem că trebuie să ținem cont de aspectele legate de concurență și să discutăm uh, inițiativele Comisiei în sectorul farmaceutic, dar bineînțeles că în ceea ce privește aplicarea uh, prevederilor legale legate de concurență, noi încercăm să ne aducem contribuția și avem politici uh, sprijinite de Parlamentul European. În primul rând vreau să uh, spun ce este în joc pentru consumatorii din acest sector și ce se poate face în acest sens. Politicile se concentrează pe relația de concurență între uh, companii și acesta a fost de altfel punctul central al investigației noastre. Orice pacient din Uniunea Europeană cheltuie în jur de 430 de euro pe an pe medicamente și se pare că această sumă va crește. Este vorba de cam 2% din uh, produsul intern brut la nivel european care se cheltuie pe produse farmaceutice. Așadar, uh, în Europa, bineînțeles că încercăm să facem uh, economii și categoric nu este foarte ușor să se facă economii în sectorul medicamentelor inovatoare, pentru că acestea sunt uh, evident mai scumpe decât genericele. Așadar, trebuie să încercăm să existe o compensație pentru riscul de a investi în acest sector și este vorba de un risc mare. De aceea, statele membre încearcă să uh, economisească la capitolul medicamente generice și uh, de aceea se încearcă uh, producția de medicamente mai ieftine dar uh, de îndată ce medicamentele și-au pierdut dreptul de exclusivitate, patentul acestora expiră. Concurența între medicamentele generice și acestea uh, servește la reducerea uh, prețurilor pe piață, la o creștere a accesului la aceste medicamente. De exemplu, s-a înregistrat o creștere de 60% și se menține, bineînțeles, motivarea de a investi în inovație. Pentru că producătorii de medicamente inovatoare știu că vor putea încasa prețuri mai mari pentru astfel de medicamente genericele sunt 25% mai ieftine decât uh, medicamentele originale și trebuie spus că acest procent nu este uh, o economie substanțială pentru statele naționale. Investigația noastră a confirmat faptul că există întârzieri foarte mari în ceea ce privește medicamentele eh, generice. Durează, în general, în medie, cam 8 luni până ca medicamentul respectiv să fie declarat medicament generic. 8 luni poate că nu vi se pare un eh, interval foarte mare, dar această întârziere poate face o diferență, pentru că fiecare zi de întârziere este Uh, este o influență substanțială uh, asupra capitalului rulat în acest sector. De aceea, aceste economii din sectorul medicamentelor generice ar putea fi mai mari și ar trebui să fie imediate. De ce există însă întârzieri și insist uh, asupra faptului că nu ne-am lansat în investigația noastră sectorială în uh, anumite uh, perspective preconcepute, dar a fost investigația aceasta a fost uh, necesară în ceea ce privește comportamentul companiilor. și unele aspecte legate de prevederile privind concurența. Acestea sunt uh, aspecte care, în cazul unelor companii, pot fi uh, considerate anticoncurențiale. Există un uh, un uh, context de reglementare foarte complex în sectorul farmaceutic și uh, ceea ce putem spune despre uh, comportamentul companiilor pe piață este foarte relevant în ceea ce privește reglementările. În acest sens, am constatat că există o serie de instrumente pentru a um, proteja companiile și veniturile acestora de așa numitele blockbusters. În ancheta noastră am mers la companii și am uh, constatat că ele însele uh, vorbesc despre aceste instrumente. Aceste instrumente categoric uh, că trebuie analizate din punct de vedere al concurenței pentru că pot duce la direcții nedorite, de exemplu, anumite strategii care încearcă să extindă durata de uh, protecție specială, de protecție prelungită la anumite medicamente. Apoi așa numitele sensuri, uh, seturi sau pachete de patente. În unele cazuri, uh, medicamentele blockbusters au uh, înaintat uh, cereri pentru un număr foarte mare de patente și aceste patente sunt în, uh, în așteptare momentan. E o problemă foarte dificilă pentru că asta arată că există patente slabe care se strecoară prin sistem. Investigația a arătat că procesele existente în astfel de cazuri pot uh, afecta companiile mai mici. Și de multe ori deciziile date în cazul unui litigiu uh, nu se orientează neapărat după meritele produsului respectiv. Am constatat că aproape două treimi din cauzele în care s-a dat o hotărâre patentele uh, nu s-au um, acordat pe criteriile normale. Și, bineînțeles, că aceste situații creează întârzieri. De asemenea, investigația a stabilit că între 2008 uh, și 2009 s-au uh, dat mai mult de 200 de decizii privind patentele. Așadar, într-un mod sau altul, acestea, aceste produse au devenit medicamente generice. Și asta înseamnă uh, plată directă pentru servicii. Și plățile directe au uh, ajuns la cam 200 de milioane de euro. Așadar, se compensează întârzierile prin aceste plăți. Și a existat uh, și în uh, Congresul Statelor Unite o dezbatere aprinsă pe această problemă, uh, discutându-se care ar fi condițiile în care se pot face aceste plăți compensatorii pentru întârzieri Sigur că firmele trebuie să demonstreze că nu au plătit bani. Așadar, ele sunt responsabile uh, pentru a dovedi acest lucru. Uh, așadar, trebuie să se intervină înainte de comercializarea acestora pe piață și înainte de acordarea autorizațiilor de comercializare pentru că sunt medicamente uh, mai puțin uh, eficiente, de calitate inferioară sau care încalcă dreptul patentului. Uh, este vorba în acest caz de proceduri care durează în jur de patru luni. Însă este vorba de 1 sau 2% procente de astfel de cazuri care apar în fața instanței. Așadar, nu suntem singuri în această luptă, dar am identificat în paralel, în consultările cu colegii noștri, trei zone în care ar putea fi de ajutor reformele. Și nu vreau să spun că uh, acum uh, tot pachetul legislativ uh, trebuie schimbat uh, și că prevederile existente nu ar fi importante, dar este vorba de um, aspecte foarte importante, cum ar fi autorizarea de, autorizația de comercializare și sistemele de preț și rambursare. S-au încheiat o serie de convenții între companii cu uh, unii operatori în sectorul medicamentelor generice. Și uh, noi propunem să se includă un uh, transfer al valorii în acest caz. Pentru că există cazuri similare, dar uh, acest lucru nu va fi de ajuns. De aceea am continuat cu alte recomandări de politici în raportul final uh, ne-am referit la uh, domeniile principale și voi aminti numai uh, direcțiile generale. În primul rând, am reafirmat nevoia de uh, patente comunitare și nevoia de a avea un sistem coerent de soluționare a acestor cauze în justiție. Acest lucru s-a confirmat în cazul investigației noastre. 11% din cazuri din instanță uh, sunt legate de prevederi uh, divergente. Și se pare că acest lucru este foarte profitabil pentru comunitatea juridică să plătiți sume exorbitante pentru uh, consiliere juridică în astfel de cauze. În ceea ce privește autorizațiile de comercializare, uh, aici vrem să ne asigurăm că acestea se aplică în mod corect și vrem să existe o cooperare uh, mai strânsă între autoritățile uh, care uh, controlează această zonă. Și în ceea ce privește sistemul de preț și de rambursare, suntem de părere că ar trebui să se acorde automat uh, acest statut medicamentelor generice. De aceea, în, în acest fel, am putea urmări uh, îndeaproape modelul țărilor de jos. De aceea încercăm să aplicăm reforme care să faciliteze concurența în domeniul medicamentelor genetici, generice și să încurajăm medicii să prescrie aceste medicamente și farmaciștii să le elibereze. Mă voi opri aici, doamnă președintă. Poate că uh, există multe întrebări și observații la prezentarea mea. În orice caz, uh, acum aveți o idee despre ce încercăm noi să facem. Vă mulțumim, domnule director, pentru toate aceste precizări pe care ni le-ați adus și care cu siguranță ne vor ajuta în dezbaterea noastră. A cerut cuvântul doamna Rod Parent, îl dau cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc! Bună ziua! Am ascultat cu atenție și am citit și raportul și m-am întrebat care este motivul acestui raport pentru că, din anumite puncte de vedere, nu este un raport foarte coerent și nu este nici motivat din punct de vedere politic. Pentru mine, ca politician, acest raport este un pic patetic. Aș vrea să analizăm acest raport și să vedem punct cu punct dacă chiar așa este în lumea reală, cum spuneți dumneavoastră. Dumneavoastră, domnule Lou, ați spus la început că și citez în engleză Ensuring Access for uh, Innovative Medicines for Patients. Și dacă avem acest principiu ca principiu uh, de bază, uh, este vorba de accesul pacientului la uh, medicamente de bună calitate, inovatoare și în acest caz sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar este vorba despre prețuri și despre bani. Și de aceea vreau să facem o diferență și să uh, vedem care este rolul uh, inovației în societatea noastră și anume ca motor al modernizării în industria farmaceutică. Uh, dacă există însă valoare adăugată și uh, care este contribuția producătorilor de medicamente generice. De asemenea, mai lipsește uh, ceva și anume faptul că această investigație sectorială a avut loc exact la companii care produc medicamente generice. S-a vorbit despre bani și ați menționat medicamentele mai ieftine. Da, sigur că există medicamente mai ieftine care joacă un rol crucial în comunitate. Și aș vrea să mă refer la unul din punctele pe care le-ați menționat dumneavoastră, accesibilitatea. Există acces uh, la medicamente, numai că diferența este făcută de preț există acces la un medicament uh, și nu este neapărat necesar ca uh, pacientul respectiv să aibă mai bun acces la medicament dacă acesta este un medicament generic. Nu întotdeauna este așa. Există un, uh, o procedură descentralizată și se pune întrebarea din ce moment uh, poate fi comercializat un medicament generic. Apoi, ați prezentat la nota de subsol 23, uh, care este situația uh, în momentul actual, cum a fost evoluția din 2004 încoace. Însă nu sunt de acord cu dumneavoastră dacă susțineți că uh, se pot face economii mai mari la bugetul de stat dacă se comercializează în principal uh, medicamente generice. Până la urmă, uh, raportul dumneavoastră trebuie să arate care este rolul industriei uh, farmaceutice și cercetării. Și, uh, din câte știu eu, un medicament generic există numai în momentul în care a existat un preparat original. Și un preparat original nu este un produs ieftin. Așadar, să nu uh, confundăm lucrurile. Ați vorbit despre comportamentul companiilor, am citit despre acest lucru și în raportul dumneavoastră și nu am găsit nimic uh, în ceea ce privește comportamentul cartelurilor. Nu scrie uh, nicăieri în raport că există anumite practici ilegale. Există numai aceste seturi de instrumente. Nu e nicio problemă cu seturile de instrumente și în Parlament există seturi de instrumente, acestea nu sunt ilegale. Și atâta timp cât uh, acestea nu sunt interzise prin lege, nu este uh, o problemă că sunt folosite. Iar în ceea ce privește procedurile de aplicare uh, pentru patente, uh, acesta este vina dumneavoastră că durează atât de mult această procedură. Și cu aceasta am încheiat, doamnă președintă. Ă, fac o ultimă observație. Atâta timp cât există încasări la bugeturile de stat, ă, dacă există modificări ale Um, procedurilor pentru comercializarea de medicamente generice în fiecare stat membru, atunci statele membre nu au interesul să facă vreo schimbare. Uh, de aceea spun că ar trebui să existe o procedură armonizată, pentru că uh, statele membre au ceva împotriva reformării acestui sistem, nu companiile de produse farmaceutice. Și dacă discutăm acum despre farmacovigilență, nu există nici acum o bază uh, solidă pentru acest principiu. De ce? Nu noi suntem de vină și nici dumneavoastră la comisie, ci statele membre au uh, încetinit acest proces. Este minunat că acum uh, încercăm să le uh, armonizăm, dar uh, să vă spun ceva, nici nu mă interesează acest lucru. Uh, pentru că dăm senzația uh, că procedăm greșit. Uh, dăm senzația că am avea la nivel comunitar o politică de sănătate coerentă, armonizată și nu este adevărat acest lucru. Uh, să nu mi-o luați în nume personal, nu am nimic împotriva raportului dumneavoastră, dar consider că altele sunt punctele pe care ne putem, ar trebui să ne concentrăm. Mulțumesc! monsieur le directeur. Vă mulțumesc, doamnă roth Poate că ar fi bine ca domnul director general Lău să răspundă după fiecare întrebare, deoarece nu avem prea multe întrebări. Îi mulțumesc doamnei Rodberent pentru comentariile dumnea ei. Intervenția noastră în ceea ce privește aceste investigații, în, această, în ceea ce privește această investigație sectorială, nu are ca scop uh, să încerce să soluționeze toate problemele din sectorul de sănătate și nici nu are cum să influențeze comportamentul statelor membre în, în mod semnificativ fără o intervenție reglementară a Comisiei în domeniu. Și nu cred că raportul nostru noi pretindem așa ceva și nici nu cred că prin citirea raportului s-ar putea ajunge la astfel de concluzie. În ceea ce privește protejarea activității celor care inovează în domeniu, cred că am spus clar de la început, tot ceea ce facem noi în domeniul concurenței are ca scop promovarea acestor eforturi inovatorii, deoarece e important ca acești uh, oameni să fie răsplătiți și sper că nu doar din raportul nostru, ci și din alte rapoarte puteți vedea că din păcate, proiectele inovatoare în acest domeniu nu au crescut, ci s-au redus. Și asta nu se datorează unei investigații făcute de comisie privind sectorul, ci din cauza unor greutăți pe care le au marile companii farmaceutice, care în ciuda unor bugeturi, bugete foarte mari, nu reușesc să facă progrese. Întrebarea care se pune este să vedem dacă acest nivel de inovare s-a redus din cauza investigațiilor noastre sau nu. Noi ne axăm doar pe aspectele legate de uh, elaborarea și comercializarea medicamentelor. Scopul nostru nu este să facem o investigație sectorială a tuturor aspectelor pozitive și negative din această industrie. Noi, așa cum am făcut în această investigație, vrem să vedem doar care este potențialul existent pentru a avea niște coduri de conduită. În ceea ce privește punerea în aplicare a legii, bineînțeles că există posibilitatea ca anumite companii de medicamente generice să acționeze um, în mod greșit. Însă dacă ne-am fi referit noi la vreun grup de companii sau la vreo companie, deci dacă am fi făcut noi astfel de acuzații clare, uh, Dumneavoastră, comisia dumneavoastră, ați fi fost primii care ne-ați fi spus că acționam în mod ilegal. Noi am fost foarte precauți, nu am uh, făcut uh, acuzații care să încalce drepturile companiilor generice sau nu. Iar în această investigație nu se aduce atingere acestor drepturi pe care le au companiile. De aceea, poate că raportul este uh, mai plicticos, deoarece noi ne limităm la niște comentarii de natură generală. În ceea ce privește acum uh, dreptul brevetelor, ce pot să vă spun? Că sunt de acord cu doamna Rod Berendt, trebuie să facem multe progrese pentru a avea un sistem de brevete mult mai eficient în Europa, care să se afle în slujba consumatorilor și a inovării. Și biroul de brevete a făcut uh, foarte multe pentru a ridica standardele în ceea ce privește anumite brevete de proastă calitate. Însă, bineînțeles, ne dorim ca în acest domeniu să se facă mai multe. Voi uh, încheia aici răspunsul meu pentru doamna Rodberent și îi voi spune că, într-adevăr, aveți dreptate, noua comisie va trebui să uh, analizeze situația cu mare atenție pentru a vedea dacă această politică duce la niște rezultate concrete și nu doar la vorbări egală. Serviciile de la comisie vor trebui să depună eforturi împreună, iar uh, dacă și noi, Direcția Generală pentru Concurență, îi vom putea ajuta, cu atât mai bine. Vă mulțumesc, domnule director. Îi dau cuvântul doamnei Catrin Sulie. Mulțumesc! Domnule director, ați vorbit despre brevete, bineînțeles. Deocamdată acesta se acordă la nivel uh, național de către biroul european de brevete, însă acestea sunt naționale și sunt uh, supuse regilor, leg, legilor naționale. Iar tribunalele naționale se pronunță în caz de litigiu. Dumneavoastră a spus că există sentințe contradictorii de costurile juridice, de proceduri și recursurile posibile, însă întrebarea pe care o pun eu când, este când vom avea cu adevărat un brevet comunitar. Întrebarea este simplă. Trebuie să recunoaștem acest lucru, spune doamna președinte un director general care are o poziție destul de modestă. Trebuie, deci, poziția mea și răspunsul meu trebuie să fie și el modest. Deci noi trebuie să subliniem un fapt și anume pierderile care există din cauza lipsei acestui brevet comunitar. Trebuie să subliniem de asemenea să, să subliniem acest lucru în raportul nostru, bineînțeles, dar și în politica noastră generală și sper ca noi, comisari, să se gândească la astfel de măsură, nu doar pentru domeniul sănătății, al inovării, al cercetării, dar și din perspectiva concurenței. Trebuie făcut depuse toate eforturile pentru a convinge statele membre și Parlamentul European de faptul că un astfel de brevet european este într-adevăr util. Vă mulțumesc. Domnul Ader are cuvântul. Mulțumesc. Domnule director general, eu nu aș spune că sunt de partea companiilor generice sau de partea celorlalte. Însă aș vrea să vă vorbesc oarecum din perspectiva pacienților sau a pacienților potențiali. Raportul dumneavoastră, indiferent de cât de drăguți vreți să fiți, descrie cazuri tipice, chiar stereotipice, în care se vede clar cum companiile inovatoare încearcă să pună în practică, pra- să folosească practici uh, nu tocmai uh, loiale. Dacă informezi pe pacienții în mod greșit în uh, publicitatea de la televizor sau uh, în uh, notița de utilizare, în prospect. E clar că această că practicile de pe piață sunt uh, împotriva drepturilor pacienților și împotriva concurenței. Deci dacă eu, ca pacient, primesc niște informații înșelătoare în legătură cu un medicament, bineînțeles că nu voi mai ști după aceea dacă trebuie să iau sau nu medicamentul respectiv. Întrebarea mea, prin urmare, este următoarea. Dumneavoastră ne-ați enumerat mai multe cazuri și v-ați referit cum are grijă la aceste cazuri, însă aș vrea să vă întreb un lucru. Autorul raportului propune să combatem un astfel de comportament din partea acestor companii. Însă aceasta ține de concurența la nivel național sau nu ar trebui oare ca cei de la Comisia Europeană să penalizeze un astfel de comportament? Domnule director, după părerea mea, există foarte multe comportamente care trebuie anchetate, fie la nivel european, dacă e vorba de un comportament care afectează toate piețele naționale sau dacă e doar la nivel național. În ceea ce privește piețele naționale, pot exista anumite practici comerciale cum ar fi uh, cele neloiale legate de publicitatea înșelătoare pentru generice sau publicitate uh, înșelătoare făcută de către celelalte companii inovatoare. Mulți spun, de exemplu, la cei, dintre cei care nu produc uh, medicamente generice, deci spun că nu ar trebui folosit un uh, medicament generic, deși autoritățile permit o publicitate normală pentru medicamentul generic respectiv. De multe ori, producătorii de generice susțin uh, faptul că medicamentul respectiv ar trebui să fie mult mai ieftin. Există aici o serie întreagă de aspecte pe care autoritățile naționale ar trebui să le ancheteze. Există însă de asemenea și alte feluri de comportament pe care noi, autoritățile de concurență europeană sau omologii noștri la nivel național, le-ar putea analiza. Mă refer la cazuri când se folosește capacitatea de a restricționa comercializarea unor uh, medicamente generice pentru a întârzia comercializarea acestora sau când companiile generice sau nu fac anumite înțelegeri, ajung la anumite înțelegeri între ele în detrimentul pacienților. Sau există și anumite înțelegeri care duc la o menținere a prețurilor chiar după ce compania inovatoare a renunțat la brevetul respectiv. Astfel de practici pot fi abordate de Comisia Europeană ca autoritate competentă. Însă, în anumite cazuri specifice, autoritățile naționale de concurență pot interveni mai bine. Așa este situația în prezent. Încă o dată, vreau să vă spun că noi nu încercăm să lansăm aici o teorie a conspirației. Uh, și să le cerem cetățenilor și autorităților să fie cât mai uh, atente, cât mai vigilente în ceea ce privește toate aceste practici neloiale, publicitatea înșelătoare, proasta informare sau încercări uh, reale de a restrânge activitatea concurenței fără să existe un motiv uh, real de a face diferența între un produs generic și un produs normal. În ceea ce privește legislația pentru concurență, pot să fie luate măsuri, cum ar fi încheierea activității anumit, stoparea activității anumitor uh, companii, iar autoritățile naționale pot face același lucru Însă, în același timp, există și legi la nivel național privind uh, dezinformarea consumatorilor, publicitatea înșelătoare și deci în aceste cazuri se poate recurge la legislația națională. La nivel european, dacă există o astfel de situație, autoritățile naționale sunt cele care trebuie să aplice legea privind această publicitare, publicitate uh, dezinformantă. Domnul Schlitter, spre deosebire de mulți colegi, eu m-am bucurat să vă văd raportul. Uh, deoarece putem face foarte multe economii dacă legea funcționează așa cum trebuie. Se spune, un brevet trebuie să dureze 20 de ani, nu 20 plus 8 luni sau plus 3 ani, prin diferite tactici. Deci, doar dacă câteva din cazuri ajung în fața instanței, e clar că se folosește legea pentru a avea de câștigat. Dumneavoastră ați spus cum poate fi modificat uh, procesul de litigi privind brevetele, însă dumneavoastră nu v-ați referit la anumite chestiuni mai spinoase. În primul rând, ținuta inovatoare, să zicem, a brevetului. Dacă eu am 100 de brevete pentru a avea un singur medicament brevetat, deci mă întreb, toate aceste medicamente, toate aceste brevete sunt atât de inovatoare încât să li se justifice statutul de brevet? După aceea, medicamentele de generația a doua. Când folosește o procedură pentru, ca a, pentru a împiedica medicamentele generice să um, copie medicamentul original. Deci vă întreb dacă Ați văzut cazuri când un astfel de brevet nu este suficient de inovator. Asta e o mare problemă, deoarece înăbușește inovarea. Deci un patent trebuie într-adevăr să fie inovator. Deci trebuie să vedem dacă trebuie să ne adaptăm atunci când obții un brevet. Mie mi se pare că de foarte multe ori e ușor să obții un brevet. În ceea ce privește acele clustere de brevete, Uneori e nevoie de o anumită procedură pentru a produce medicamentul și dacă există un singur brevet din acest grup de brevete care împiedică celelalte brevete să ajungă la bun sfârșit, atunci întreaga procedură este oarecum pervertită. ce se întâmplă cu acest vechi brevet? Mi se pare că oarecum noi inve- inventăm din nou niște brevete care existau în trecut. Deci cu toată lumea e de acord că în ceea ce privește medicamentele avem nevoie de inovare și de o modalitate de producere mai ieftină. Însă nu cumva acest sistem de brevete ne împiedică să obținem aceste două obiective? 1,5% din veniturile companiilor uh, de medicamente originale se îndreaptă către cercetare, 15%, și restul pentru dezvoltarea medicamentului. Și avem uh, date mai noi privind uh, ultimele 150.000 de medicamente. Ne-am dat seama că poate că nu obținem medicamentele de care avem într-adevăr nevoie. Avem noi antibiotice, avem noi medicamente pentru bolile neurologice sau, practic, obținem medicamente pe care oamenii și le pot permite și le pot cumpăra. Deci acest sistem e potrivit sau nu? Să ne gândim și la costurile din acest sistem de brevetare – în raportul dumneavoastră vă plângeți că de multe ori companiile inovatoare nu știu care va fi recompensa atunci când începe eforturile de cercetare. Pentru antibiotice sau și în alte cazuri ar fi bine să se cunoască efectele pe care uh, le poate avea finanțarea. De asemenea, în raportul dumneavoastră spuneți că atunci când expiră un brevet, de multe ori prețurile cresc. Vânzările, mă scuzați, cresc foarte mult. Ce se întâmplă? Autoritățile naționale au niște priorități în funcție de banii pe care și permit, deci cumpără mai multe generice deoarece nu au bani? Deci trebuie să maximizăm eforturile de cercetare. Deci aș vrea să știu dacă dumneavoastră ați studiat această structură a prețurilor, să avem niște metode de evaluare înainte de a veni cu noi legi privind litigiile, privind brevetele și așa mai departe. Deci ați început să vedeți care sunt principiile de bază, care este modalitatea cea mai eficientă de a obține medicamentele de care avem nevoie. Vă mulțumesc, domnule director general. Well, uh... Mulțumesc! Aș fi vrut să fiu de acord cu dumneavoastră că legile concurenței sunt un fel de soluție generalizată pentru această problemă a brevetelor. Gradul de inovație este unul foarte important. Și v-am spus mai devreme că biroul de brevete încearcă să stabilească anumite norme în acest domeniu. Însă rămâne o problemă în continuare și este o problemă foarte mare pentru societate, pentru noi toți. Și problema în sistemul de brevete, bineînțeles, se va deplasa și spre problemele legate de concurență. Aceasta s-a întâmplat în Statele Unite și, de fapt, Statele Unite sunt primele care recunosc nevoia de a proteja acest sistem. Însă, în practică, există foarte multe lucruri care duc, din păcate, fie la brevete slăbite, să spunem așa, fie la acest efect al clusterelor, care în loc să stimuleze inovația, în sens general, din potrivă, slăbește procesul inovator. Pentru că nu se știe foarte bine ce drepturi trebuie protejate și ce drepturi trebuie exploatate printr-o anumită licență pentru ca sistemul să funcționeze bine. Deci, cred că aveți dreptate, domnule Schlitter, atunci când spuneți că nu este vorba doar de problema genericelor în ceea ce privește sistemul de brevete. E vorba de întreaga industrie care are nevoie de un cadru mai bun pentru a putea inova și pentru a putea desfășura o activitate în deplină concurență. Iată de ce ne-am implicat atât de mult și am făcut recomandări în ceea ce privește cadrul brevetelor, însă nu ne putem pronunța dinainte în legătură cu modalitatea cea mai eficientă de organizare. Singurul lucru este că acest sistem este cel mai eficient probabil pentru Europa. În ceea ce privește remediile pe care le-am putea stabili. Fondurile pentru prețuri ar putea fi o astfel de soluție, cum spuneați dumneavoastră. Am încercat să luăm legătura cu industria, să vedem care este părerea lor în acest domeniu, cu guvernele, cu companiile implicate și acum am început să facem cercetări în legătură cu comportamentul anumitor companii. Dacă unul dintre acestea ar veni la noi și ne-ar spune că sunt de acord că nu există o soluție eficientă dacă nu găsim niște uh, remedii suficiente, atunci unul dintre ele ar putea fi această soluție a fondurilor pentru prețuri. Pentru că scopul unei cercetări pe care o realizăm noi nu este numai să spunem cuiva să nu mai facă ceva, ci să le spunem și ce să facă pentru a fi mai bine pentru consumatori în general și pentru concurență. Însă Trebuie să vă spun foarte clar de la început că în această cercetare pe care am făcut-o n-am analizat toate aceste remedii. Am analizat problemele care existau și abuzurile de pe piață, am făcut câteva recomandări și am trimis această cercetare colegilor noștri de la Digi Enterprise și Digi Sanco pentru a avea niște propuneri în ceea ce privește schimbarea cadrului legislativ care să fie realizabile într-o perioadă realistă de timp și care să ducă la o schimbare bună pentru pacient și pentru sistemul de sănătate. Însă, între timp, trebuie să analizăm în continuare comportamentul companiilor individuale și, bineînțeles, dacă descoperim așa ceva, vom analiza toate cazurile în parte pentru a vedea cum se pot rezolva problemele specifice și efectul lor asupra concurenței. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ceați Marcachis. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, zunächst einmal vielen Dank an die Kommission auch für die Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, äh, mulțumesc Comisiei. Am două întrebări concrete. În primul rând, care este rolul statelor membre? Statele membre Uh, sunt răspunzătoare pentru politicile de prețuri. Dorim să existe o piață europeană, dar cu toate acestea există 27 de modele diferite de stabilire a prețurilor. Așadar, este vorba nu numai de politicile de prețuri, ci de momentul în care respectivul medicament intră pe piață, și aceasta a fost direcția principală a analizei dumneavoastră. Întrebarea mea concretă este dacă dumneavoastră, Comisia, ă, ați putea implica mai mult statele membre pentru a ă, aplica așa numita ă, directivă a transparenței. Există directiva pentru transparență și Uh, statele membre uh, nu o aplică așa cum uh, am, am intenționat noi ca și legiuitor. Statele membre trebuie să mențină, să respecte aceste intervale de aplicare. A doua întrebare se, refer, se referă la așa numitul evergreening și anume la extinderea sistemului de brevetare Există, uh, de exemplu, autorități ca uh, biroul, Agenția de Brevetare Europeană și acolo există întotdeauna discuții în sensul extinderii sistemului de brevetare. Uh, de exemplu, de a se da un brevet pe 5 ani și după aceea să existe o protecție mai lungă a brevetului respectiv. Așadar, cum ați privit dumneavoastră această propunere? Dacă există uh, o posibilitate de a deveni mai atractiv acest sistem. I've got two reactions and, uh, I have... Am două reacții și n-am avut niciun comentariu din partea celor 27 de state membre în ceea ce privește directiva transparenței. Bineînțeles că Comisia are o abordare puternică în mass media pentru a critica statele mem membre și pentru a le amenința chiar. Amenința cu acea procedură de încălcare a legislației, însă este vorba de o procedură foarte birocratică pentru care e nevoie de mult timp. Care este însă avantajul autorităților concurențiale în cadrul Comisiei? În ceea ce privește anumite comportamente, acestea se referă la companii foarte mari din statele membre sau sunt comportamentele unor companii care abuzează de situația din anumite state membre și putem utiliza ambele modalități pentru a face presiune legislativă, politică sau cum vreți dumneavoastră asupra lor. Pentru că, până la urmă, comportamentul companiilor este cel care este cel mai expus unor acțiuni în instanță din partea noastră. Și faptul că la comisie s-a lansat această analiză, această anchetă, ne arată foarte clar că dorim să facem presiune asupra statelor membre. În legătură cu cel de-al doilea punct, este o chestiune oarecum abstractă. Putem să spunem, să ne întrebăm dacă putem avea o linie de demarcație foarte clară. Eu unul aș prefera așa ceva, decât acele probleme și acele litigii continue pe care le avem. Problema este însă că există uh, această idee care este foarte simplă, dar ea este înconjurată de tot felul de clastere de brevete cu care ne confruntăm. Există colegi de-ai mei care au multă experiență în acest domeniu. Noi nu mai am ascultat și am uh, văzut care este părerea tuturor celor implicați, însă Cred totuși că este o soluție foarte bună pe care trebuie să o analizăm pentru fiecare caz individual să vedem dacă poate funcționa sau nu. Euh, Mulțumesc, domnule director. Oui, monsieur le directeur. Euh... euh. Jules Parnia. Mulțumesc, domnule director. Așa cum a spus și colegul nostru, cred că aveți un merit deosebit, și anume acela de a permite elaborarea acestei comunicări. O comunicare foarte bună. Și salut, deci, această dorință noastră de a elabora această comunicare, însă, pe de altă parte, constatăm că n-ați mers îndeajuns de departe în legătură cu acest proces antitrust, care mi se pare una dintre problemele majore în domeniul sănătății publice pentru europenii de mâine în special. Și ținând cont de tot ceea ce există în ziua de astăzi în sănătatea publică și care, din păcate, va exista și în continuare. Există o observație pe care vreau să vă fac, nu neapărat o întrebare pe care să vă pun. Însă, directiva și regulamentul privitor la informarea pacienților și a publicității pentru medicamente cred că ar trebui să țină cont de o parte a comunicării dumneavoastră pentru ca după aceea să elaboreze și mai mult această directivă și acest regulament, care și ele mi s-au părut uh, insuficiente în legătură cu legăturile și raportul de forțe pe care ar trebui să-l avem cu anumite companii farmaceutice și pot să spun acest lucru cu foarte sinceritate, chiar dacă alții din grupul meu nu sunt de acord, că cred că în ziua de astăzi statele membre nu s-au implicat îndeajuns pentru a ajunge la acest echilibru necesar în sănătatea publică față de industria farmaceutică. Acest lucru e adevărat în ceea ce privește sănătatea publică, l-am văzut foarte clar în Franța în ceea ce s-a întâmplat cu vaccinurile împotriva gripei H1N1. Aceasta este o primă observație. Și, în al doilea rând, la nivelul prețurilor, așa cum a arătat colegul nostru, E adevărat că atunci când trecem la generice, vânzarea crește foarte mult și ar trebui să mergem mai departe pentru că această politică să fie una comunitară și să nu permitem statelor membre ca în mod individual să aibă probleme pentru că nu sunt destul de puternice față de această industrie farmaceutică care, în schimb, este foarte bine organizată la nivel european. Și, în al treilea rând, dincolo de problema prețurilor și a raportului de forță față de aceste companii, ar trebui să protejăm mai bine consumatorii. Se spune acest lucru într-o dezbatere recentă că în Europa consumatorii nu au încredere în medicamentele pe care le utilizează. Deci, această problemă a încrederii față de cei pe care ar trebui să-i protejăm, în primul rând, este cea care ne arată că avem nevoie nu doar de o politică mult mai concurențială, așa cum ați spus dumneavoastră și aveți absolută dreptate, dar să trecem mai departe și să reușim să ajungem la acel echilibru necesar pentru a putea avea o politică de servicii publică, publice și de a avea suficientă putere, de exemplu în domeniul cercetării și al inovației. Și aceasta nu ține neapărat de o companie farmaceutică sau privată, ci de un adevărat uh, parteneriat public-privat. Un parteneriat între puterile publice, reprezentate de exemplu de noi la nivel comunitar, și, pe de altă parte, marile companii care trebuie să dezvolte aceste instrumente de cercetare și inovație și raportul dumneavoastră, și aceasta este concluzia mea, ne permite să ne dăm seama că trebuie să mergem mai departe, că nu dispunem încă toate, de toate răspunsurile necesare, dar noi, în calitate de membri ai Parlamentului European și de uh, legiuitor, va trebui să vă ajutăm pentru a ajunge la acest echilibru absolut necesar. Mulțumesc! Mă dau cuvântul pentru un răspuns. Poate chiar uh, puteți să faceți un fel de remarcă generală în, în încheiere. Aș vrea să răspund, în special celor care s-au concentrat asupra problemei prețurilor și nu a industriei în general. Și aceasta nu este comentariul pe care l-a făcut ultimul uh, eurodeputat pot să spun că în domeniul energetic, înainte de a lansa o astfel de anchetă, avem 27 de guverne și de miniștri care considerau că aveau nevoie de o strategie națională în domeniul energiei pentru a crea mai multe oportunități pentru consumatori și pentru societate în general. Dar avem doar 10 companii în Europa care reprezintă 95% din furnizare energetică la nivel european. Deci există un dezechilibru foarte clar între cei care reprezintă interesul tuturor europenilor și ceilalți. Deci era important să corectăm acest lucru și cred că prin ancheta în domeniul energetic, s-au făcut eforturi pentru a restabili echilibrul și pentru întărirea legii concurenței. Și în acest domeniu sunt absolut de acord cu ipoteza că trebuie să susținem inovația, cercetarea și dezvoltarea în aceste companii majore, în special cele care au sediu în Europa. Însă e adevărat, așa cum au spus uh, câțiva colegi de aici, că n-am mers îndeajuns de departe. Pentru că dacă vedem că sumele cheltuite în domeniul sănătății sunt atât de mari, atunci ar trebui să acordăm mai mare atenție felului în care aceste prețuri sunt stabilite. Și considerăm că tocmai această relație între generice și uh, medicamentele inovatoare este foarte importantă, să vedem ce fac companiile și să nu acuzăm pe nimeni înainte de a ști exact care este situația reală în funcție de o evaluare concretă a situației pentru consumatori pe piață. Aceasta este remarca finală pe care vreau să o fac, pentru că știu că uh, aveți aici și alte lucruri de discutat. Mulțumesc, domnule director general. Vreau să mă alătur tuturor colegilor de aici pentru a vă mulțumi pentru acest raport. Într-adevăr, s-au clarificat multe lucruri, deși există încă multe semne de întrebare și întrebări care au fost sugerate de unii și alții din comisia noastră, dar oricum, dumneavoastră ne-ați adus informații prețioase și vreau să vă mulțumesc în numele tuturor colegilor mei. Mulțumesc și eu! Bien, euh, donc nous continuons. Dragi colegi, ne vom continua lucrările din această după-amiază, nu prin protocol adițional privind uh, protecția coastelor și apelor, ci cu politica în domeniul calității produselor agricole. Ce strategie trebuie adoptată? pentru viitoarea politică agricolă și pentru simplificarea acestea. Avem un raport al doamnei Pilar Ayuso. Stimată doamnă, vă dau cuvântul pentru a ne face o prezentare a raportului dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Este un raport al Comisiei care se concentrează pe câteva chestiuni deosebit de importante pentru viitorul PAC și pentru viitorul produselor de calitate din Uniunea Europeană. În ceea ce privește indicațiile geografice, aceasta este una din temele cele mai politice din raport, deoarece Comisia propune fuzionarea celor două sisteme de origine și de indicație geografică. Personal, eu și eu personal și majoritatea colegilor de la Comisia Agri ne opunem acestei fuzionări. <coughs> Indicația de origine denumirea de origine pentru un produs e foarte valoroasă în Uniunea Europeană. Și ce înseamnă? Că un anumit produs este elaborat într-un anumit loc. Să indicația geografică înseamnă altceva, nu se referă neapărat la modul de elaborare, ci doar la origine. Deci eu mă opun acestei fuzionări a celor două sisteme de indicații geografice și de denominație de origine. În ceea ce privește sistemul de calitate pe care îl sugerează Comisia într-un aliniat, singurul avantaj pe care îl văd eu este o anumită simplificare a sarcinii de lucru pe care o au în autoritățile competente. Există foarte multe cereri pentru recunoașterea denumirilor de origine. Uh, Însă, după părerea mea, există riscul de a crea denumiri de origine de rangul 1 și de rangul 2. Sistemul actual e bun, după părerea mea, și nu trebuie modificat. Piața e din ce în ce mai competitivă, de aceea trebuie menținute aceste denumiri, aceste mărci de calitate, trebuie îmbunătățită comunicarea. Uh, pentru ca cetățenii și consumatorii să înțeleagă mai bine. În ceea ce privește regimul de indicații geografice existente și denumiri de origine pentru vin, bături spiritoase și produse alimentare de calitate, eu cred că ar trebui să menținem sistemul actual. La vin și la băturile spiritoase sistemul este cel mai vechi. Deci există deja denumiri și indicații de origine, iar eu cred că dacă s-ar fuziona cele trei sisteme, legislația ar putea duce la confuzie, deci ar putea fi interpretată greșit de către cei implicați. La nivel internațional acum, cred că trebuie să îmbunătățim protecția denumirilor noastre de origine europeană, care sunt prestigioase la nivel internațional. O dovadă acestui fapt este numărul crescut de falsuri și de produse contrafăcute, mai ales de vinuri. În ceea ce privește comercializarea, indicarea materiilor prime agricole îmbunătățește imaginea anumitor produse prelucrate. Însă dacă ar fi o măsură obligatorie, cred că s-ar crea o serie întreagă de poveri nejustificate. Prin urmare, suntem de acord să se poată semna la originea materiilor prime, a produselor prelucrate, însă acest lucru să se facă pe bază voluntară. Discutăm acum despre etichetarea produselor alimentare și ne dăm seama că pentru operatori povara este mult prea grea. Deci nu avem cum să îi mai împovărăm și cu această indicație a originii produselor, materiilor prime. Comisia propune să existe o normă unică, orizontală, o legislație care să reunească tot ce avem noi în legislația verticală și prin acest exercițiu, de asemenea, s-ar elimina și o serie din regulile existente. Iar astfel, organismele particulare al stabili standardele comerciale. De aceea eu cred că menținerea standardelor comunicare anuale care au organizare verticală e mai transparentă pentru piață, informațiile pentru consumatori sunt astfel mai bune și de aceea eu doresc să se mențină aceste standarde. Și cred că Centrul European de Normalizare și Standardizare ar trebui să se ocupe de redactarea acestor norme. Comisia se referă de asemenea și la anumite mențiuni speciale, cum ar fi agricultura montană. Însă, în ceea ce privește nivelul de emisii de dioxid de carbon, această mențiune, cred că ar trebui să fie lăsată pe mai târziu, cât despre noile sisteme de certificare acum, de autorizare. Comisia studiază uh, etichetarea privind bunăstarea animalelor sau a etichetării ecologice pentru alimente și furaje. Însă, în comunicare nu se spune că e din ce în ce mai mare nevoie de un regim comunitar de autorizare a agriculturii integrate. Ar trebui să existe o norm, niște norme generale pentru întreaga agricultură integrată și să existe și campanii de promovare și de marketing pentru acest tip de agricultură care aduce beneficii consumatorilor. În ceea ce privește etichetarea ecologică care există, eu salut intenția Comisiei de a crea un nou logotip al Comisiei Europene pentru a elimina uh, obstacolele în calea comercializării acestor produse. Deocamdată, în momentul de față există foarte multe etichete ecologice. În Spania, de exemplu, avem 17 etichete ecologice diferite în funcție de fiecare comunitate autonomă și toate acestea creează foarte multe confuzie pentru pentru consumatori. Comisia vorbește de asemenea despre dezavantajele legate de existența unor entități private multiple. E nevoie de măsuri pentru a armoniza cât mai mult uh, autorizarea privată de calitate pentru a avea o recunoaștere reciprocă. Comisia spune că ar trebui să se introducă directive și să se facă eforturi de colaborare între toate părțile. În ceea ce privește acum produsele de calitate și promovarea acestora, în comunicarea Comisiei nu se face trimitere la această promovare, care, după părerea mea, e esențială pentru aceste produse. Și nu e vorba doar despre vin ci despre produsele existente pe piața comunitară. O mare parte din bugetul pentru producția de vin pentru țările terțe se pierde, deoarece nu se face suficientă promovare în interiorul Uniunii. Deci toate produsele trebuie promovate atât în uh, interiorul Uniunii Europene cât și în afara acestea. Atât am avut de spus, vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu foarte mult, doamnă raportor. Îi dau cuvântul acum domnului Mario Pirillo, dacă este de acord. Eh, caro președinte, cari colegi, eu ascult... Mulțumesc, domnilor și domnilor. Am ascultat cu foarte mare atenție prezentarea doamnei Ayuso. Și am remarcat un punct care mă interesează foarte mult, și anume denumirea de origine pentru produsele origine. În Italia, în regiunea mea, s-a vorbit foarte mult de această problemă de a recunoașterea prin indicații geografice de origine și prin denumirea de origine controlată. Sunt de acord cu sistemele de certificare pe care le-a prezentat doamna Iusă, și aceasta pentru a evita și mai multe probleme într-un moment care oricum este dificil pentru agricultură și pentru produsele agricole din Europa. Și mă gândesc acum la un alt lucru. Aș vrea să vorbesc acum despre agricultura ecologică. Așa cum spunea doamna raportor, aceste produse din agricultura ecologică sunt prezentate pe piață cu etichete diferite. Există 19 reguli diferite pentru cele 27 de state membre. Și reglementările și comercializarea pentru aceste produse trebuie să fie făcute printr-o, printr-un proces de etichetare unică la nivel european. Acest lucru ar fi mult mai bun pentru că există consumatori care doresc să cumpere astfel de produse, produse care de altfel au o, o reușită deosebită pe piață în Italia și în special în regiunea mea, așa că ar trebui să le promovăm în felul acesta. Mulțumesc! Grossi. Mulțumesc, domnul Grossi. grazie, sono... Cioè, ascoltato con Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu foarte mare atenție pe doamna raportor și pe ultimul deputat care a luat cuvântul și sunt de acord cu bună parte din comentariile care s-au făcut. Este absolut necesar să menținem această separare între cele două, denumirea de origine și indicația de origine, pentru că altfel am creat confuzie pentru consumator și am îndoială acum în legătură cu un punct important pentru mine. Vreau să întreb care sunt elementele care ar trebui incluse pe etichetă. Pentru că în unele cazuri e aproape imposibil să utilizăm produsele europene pentru că acestea sunt foarte puține sau pentru că pentru a ajunge la produsul final trebuie să utilizăm materii prime din alte parte. Deci trebuie să arătăm în etichetă că unele părți utilizate nu, nu provin din Uniunea Europeană și aceasta generează tot felul de probleme companiilor europene care le comercializează sau care fabrică astfel de produse. Însă, anumite informații ar trebui să fie prezentate în mod foarte clar pe etichetă, pentru că există produse care sunt alcătuite din substanțe și din materii prime care vin din afara Uniunii Europene și care poate nu respectă normele europene în domeniu. Vorbesc aici în special de produsele agricole, care sunt uh, cultivate cu tehnici care la noi în Uniunea Europeană sunt interzise, de exemplu cu uh, antifungicide sau cu pesticide care sunt interzise în Europa și sunt permise în alte țări. Deci e clar că produsul final care va conține astfel de produse ce provin din alte țări și care utilizează substanțe interzise la noi, ar putea reprezenta o problemă pentru consumatorul final. Iar faptul că această informație nu este indicată pe etichetă, aceasta înseamnă că consumatorul nu are dreptul la toată informația. Și există un exemplu foarte simplu, de exemplu mierea. Este un produs tipic italian și există firme în Italia care specifică atunci când mierea provine din afara Uniunii Europene și indică care este această țară de origine. Însă alte companii nu uh, fac această etichetare corectă. Iar eu cred că consumatorul are dreptul să dispună de această informație. Pentru că altfel am putea ajunge să vindem angro miere de calitate foarte proastă în condiții de egalitate cu mierea produsă în Italia. Ar trebui să ținem cont deci și de acest punct. Bineînțeles că nu există un număr minim de produse pentru care să se aplice această denumire de origine sau indicație de origine. Deci aș vrea ca doamna Iuso să includă aceste cerințe. Pe de o parte, etichete comprensibile pentru, pentru consumatori și în același timp să ne asigurăm că informația este cât mai completă cu putință pentru aceștia. Mulțumesc, domnul Clas. Pardon. Doamna Clas, mă scuzați. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc doamnei Ayuso pentru raport și pentru prezentare. Trebuie să ținem cont de această temă și să înțelegem bine despre ce este vorba. Este vorba de politica legată de calitatea produselor în, în domeniul agricol. Și doamna Ayuso a făcut referire atât la denumirea de origine cât și la denumirea geografică pentru că este vorba de o caracteristică a calității și această caracteristică sigur că este ușor uh, vagă pentru că nu ajungem aici uh, la un acord și nu corespunde întotdeauna, uh, discuțiile noastre nu corespund întotdeauna cu uh, regulile concurenței. Trebuie să găsim o soluție prin care să integrăm toate aceste obiective și care ar fi principiile comune, pentru că e vorba de principii comune foarte bine ancorate în PAC. De aceea nu ar trebui să discutăm despre uh, elementele comune ca mm, simbol uh, european sau uh, aspect economic sau aspect legat de publicitate când spunem că produsul respectiv este produs conform normelor Uniunii Europene sau conform principiului cross-compliance pentru că acest principiu garantează și o producție durabilă. Și în acest sens ar trebui să uh, ținem cont și de aspectele legate de mediu. Agricultura uh, produce alimente de calitate, dar în același timp uh, trebuie să uh, gestionăm în mod durabil solurile și aș pune accent pe acest lucru. Eu sunt de părere că într-o economie globalizată este greu să se identifice originile pure ale produsului. Dacă pizza pizza este un produs uh, pur italian, este o, deja o problemă dacă analizăm de unde vin uh, ingredientele folosite pentru pizza. Așadar, dacă este vorba de o caracteristică a calității, uh, spunem că, da, pizza este un produs italian și diferă eventual în funcție de regiune, dar nu cred că acest, această descriere ar trebui să fie obligatorie. Așadar, denumirea de origine ar trebui să fie un element opțional. Produsele durabile, agricole, sunt uh, baza pentru uh, descrierea produselor europene și uh, în acest fel ne putem asigura că produsele europene au un loc stabil pe piață. Uh, numai din acest punct de vedere uh, s-ar putea spune că aceasta este o calitate, o uh, caracteristică a calității. Vă mulțumesc. Clas, Carl Schlitter. Mulțumesc, doamna Clas. Domnul Schlitter, vă rog. Mulțumesc. At, uh... Scurt comentariu. Raportoarea este de părere că denumirile de origine nu ar trebui confundate cu indicațiile geografice sau uh, cu caracteristicile specifice ale produsului. Dar uh, se menționează și uh, țara de origine și o problemă pe care o ridică Eh, de obicei consumatorii din țara mea este de unde vine alimentul respectiv. Pizza vine din Italia. Eh, nu știu dacă este atât de important pentru consumator dacă pizza respectivă este produsă în Italia sau în Germania. Ceea ce interesează foarte mult pe consumator este de unde vin ingredientele folosite la pizza, de unde vine materia primă, eh, nu atât unde a fost preparat produsul finit. Uh, în martie, Comisia pentru Politici Agrare uh, a ajuns la o concluzie care eu nu cred că este divergentă față de ce intenționăm noi aici, uh, și anume să există o denumire de origine în fiecare stat. Sigur că trebuie să discutăm în continuare pachetul, dar eu sunt de părere că opinia Comisiei pe acest domeniu este foarte bună. De aceea eu aș fi de acord să o susținem. Pentru că trebuie să ajungem la situația în care nu există un conflict cu denumirea de uh, origine. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este logic să discutăm uh, aceste două sisteme, să vedem dacă au fost bine implementate și dacă firmele uh, mici și mijlocii din uh, industria agricolă pot lucra pe aceste două principii. Măsurile propuse de comisie, nu știu dacă ajung acolo unde ar vrea să ajungă, și anume uh, să îi facem, uh, să-i clarificăm uh, consumatorului de unde vin ingredientele folosite la produsul respectiv. Este vorba și de faptul că discutăm de o politică de prețuri unde consumatorul trebuie să știe pentru ce dă banii. Este un aspect foarte important nu este vorba de faptul că produsul respectiv ar avea o calitate inferioară, ci este uh, dreptul consumatorului să știe pentru ce fel de produs plătește și să știe din ce regiune vine produsul. În general există aici uh, divergențe destul de mari și diferențe de la stat la stat. Uh, și uh, aș uh, propune să fim foarte atenți ca nu cumva să ajungem în situația în care să existe prea multe uh, moduri de etichetare. Și cred că dacă descriem produsul prin caracteristicile uh, tipice înscrise pe etichetă, este de ajuns și e foarte logic să procedăm așa. În ceea ce privește etichetarea, uh, eu aș propune să se introducă Uh, normele europene și există organizații care deja uh, lucrează în acest sens și cred că există destule uh, modalități de intervenție. De aceea cred că vor mai apărea propuneri foarte constructive. Mulțumesc, domnul Lang. Doamna Lang, mă scuzați. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să fac un comentariu. În special pentru olandezi este important să știm uh, ce fel de cașcaval se utilizează pentru, pentru pizza. Aceasta este prioritatea noastră în ceea ce privește acest uh, produs alimentar. Dar este important să facem diferența aici între produsele agricole și produsele procesate, pentru că ele nu înseamnă același lucru. Și atunci când se face diferența uh, între cele două categorii și ajungem la produsele agricole primare neprocesate, acolo este important să avem o marcă europeană. Așa cum spunea și doamna Clas, există standarde care trebuie îndeplinite la nivel european, care sunt mult mai mari decât standardele din alte părți ale lumii și consumatorul are dreptul la aceste informații. Vorbim de asemenea despre indicația de origine voluntară despre sediul acestei companii și sunt de acord cu doamna eu să putem face acest lucru în mod voluntar, însă ar trebui să adăugăm aici încă un lucru. Această informație voluntară n-ar trebui să reprezinte un obstacol în ceea ce privește libertatea de circulație. Referitor la agricultura ecologică, aceasta are deja o anumită experiență N-am ajuns încă la, un adevărat, la o adevărată marcă europeană ecologică. Marca pe care o avem acum seamănă mai degrabă cu marca grupului ALDE, deci de la Parlamentul European și nu este foarte cunoscută. Și pot să vă spun că m-a surprins când am văzut că Comisia pentru Bugete era dispusă să cheltuiască foarte mulți bani pentru aceste produse și nu se ofereau fondurile necesare pentru inspecțiile și anchetele necesare pentru a vedea dacă într-adevăr produsele și informațiile specificate erau cele de pe etichetă. S-a vorbit de asemenea în legătură cu informația de pe etichetă despre uh, marca referitoare la dioxidul de carbon și cred că ar trebui să ajungem la un standard european, astfel încât toate supermarketurile să aplice aceleași standarde. Am văzut, de exemplu, că în uh, Marea Britanie Tesco, de exemplu, aplică acest marcaj al consumului scăzut de dioxid de carbon. Însă, dacă definițiile utilizate pentru aceste standarde sunt diferite, atunci informația nu va avea nicio nicio semnificație, deci trebuie să se ajungă la o definiție comună. Iată ce vreau să vă spun și în afară de aceasta vreau să spun că este un aviz excelent din partea doamnei Ayuso. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă nu există alte întrebări, înainte de a vă da din nou cuvântul doamna raportor, vă rog să mă scuzați, mai este o intervenție în sală, vă rog.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 Ni s-a cerut să adoptăm o politică privind calitatea pentru produsele agricole, care să fie în concordanță cu regulile concurenței și care să țină cont de mediul înconjurător. Așadar, această politică trebuie să se înscrie în cadrul de, eh, amintit. De asemenea, încercăm să reducem eh, activitatea Uh, fermierilor și populația care desfășoară această activitate, dar în același timp se cere protecție politică pentru veniturile fermierilor. Așadar, uh, în acest context internațional care este foarte negativ în ceea ce privește uh, populația care trăiește din activitățile fermiere, uh, mai ales în sudul Europei, mai ales că se discută de produse organice, produse bio, uh, care să asigure o calitate pentru consumator. Se discută și despre protecția consumatorului. Trebuie să respectăm consumatorul și să îl protejăm ca atare. Așadar, este vorba de protecția mediului, protecția peisajului, de asemenea prote- protejarea consumatorilor. Dar cred că ar trebui să uh, susținem o formă de producție colectivă și anume ar trebui să existe o politică decisivă uh, împotriva uh, produselor modificate genetic este un mod prin care am putea proteja calitatea producției. Bine, dacă protejăm producția locală, în același timp, pe lângă faptul că protejăm veniturile fermierilor, protejăm și planeta. Și în acest fel se pot combina politicile pentru reducerea distanțelor de transport, pentru că un produs care se produce Uh, în mod organic într-o regiune îndepărtată ar putea deveni ecologic pentru că în momentul în care discutăm despre schimbarea climatică trebuie să ținem cont și de faptul că uh, este în detrimentul planetei să se producă uh, emisii de dioxid de carbon dat din cauza transportului produselor. Așadar, produsele de calitate trebuie să uh, fie uh, privite și din punct de vedere al politicilor de transport, al politicilor de mediu, al cons- a conservării mediului. Există așadar forme colective de producție și uh, producție uh, care să susțină produsele organice. Așadar, dacă intenționăm să protejăm aceste produse și consumatorii, trebuie să recurgem la practici, ca de exemplu inspecții, uh, logo-uri și uh, uh, simboluri care să fie aplicate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Văd că nu mai dorește să intervină nimeni. Doamnă raportor, înainte de a vă da cuvântul, aș vrea să vă pun o întrebare. La punctul 12 propuneți încurajarea producției integrate. Nu credeți că aceasta ar putea să creeze o și mai mare confuzie față de tot ceea ce uh, s-a spus în legătură cu eticheta ecologică? Aceasta este o întrebare. Uh, în ceea ce privește părerea dumneavoastră de a lăsa cele două sisteme, denumirea de origine și indicația geografică, separat, sunt de acord cu dumneavoastră și de asemenea cu nevoia unei agriculturi care să protejeze mediul, însă vă pun această întrebare în legătură cu producția integrată, pentru că normele pe care le-am impus până acum sunt norme destul de stricte în ceea ce privește pesticidele. Iată, dacă răspundeți la această întrebare și după aceea faceți uh, o prezentare în încheiere. Mulțumesc. În primul rând aș vrea să mulțumesc tuturor uh, celor care au intervenit și în legătură cu ultima întrebare pe care mi-ați spus-o. E adevărat că în uh, politica agricolă comună avem un regulament pentru producția integrată de alimente și cred că ar trebui poate să scoatem această remarcă din acest raport, pentru că raportul se referă la normele de calitate suplimentare. Se presupune deja că toate alimentele produse în Uniunea Europeană au anumite norme de calitate. Și mai mult decât atât, în Uniunea Europeană pentru că există țări europene care au fost adevărate țări pioniere în ceea ce privește aceste norme, indicația geografică, denumirea geografică de origine sau specialitățile uh, geografice care sunt foarte puține, cred că ar trebui să le menținem în afară de agricultura ecologică, pentru că această, pentru această agricultură ecologică cred că ar trebui să avem un logo european și să nu ajungem la mii de logo-uri diferite pentru fiecare producție, producții care sunt uh, pentru un număr limitat de produse și cred că ar fi mult mai bine dacă am face exporturi în afara Uniunii Europene sub un singur logo european. Și în ceea ce privește cele două norme denumirea de origine și indicația de origine, acestea se referă la o normă de elaborare și cred că sunt lucruri diferite și ar trebui să le menținem ca, de, ca atare. De exemplu, pentru denumirea de origine a unui vin. Aceasta înseamnă că strugurii respectiv și uh, și metoda de, de elaborare, de procesare este una determinată, de exemplu, făcută la Bordeaux. Dacă există, în schimb, o denumire de origine, atunci înseamnă că strugurii respective au fost utilizați, dar metoda de procesare nu. Deci este oarecare diferență. Iar consumatorul european este deja obișnuit cu toate aceste metodologii utilizate și cred că ar trebui să le respectăm ca, ca atare. Dacă am încercat să le unificăm, cred că am creat și mai multă confuzie. Vă mulțumesc! Euh, madame, euh, mulțumesc, doamnă, euh, travail. Mulțumesc, doamnă raportor, pentru munca excelentă pe care ați depus-o. 8 decembrie este data de depunere a amendamentelor la ora 12. La ENV vom vota în sesiunea din 25-27 ianuarie 2010 la Agri se va vota în februarie 2010, iar în plen în martie 2010. Ordinea noastră de zi văd că s-a scurtat foarte mult și uh, închei acum ședința. Ne revedem mâine dimineață. O seară plăcută!